Bună dimineața, dragi colegi. Cred că ar trebui să începem, pentru că avem uh, o treabă foarte mare care ne așteaptă, și anume votul cu privire la um, revizuirea directivei privind audiovizualul. Doresc însă să încep uh, cu aspectele procedurale obișnuite și Vă propun să trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, adoptarea acesteia, și vă întreb dacă putem să adoptăm proiectul de ordine de zi în varianta sa actuală. Există obiecții? Se pare că nu există, așadar ordinea de zi va fi adoptată ca atare. Punctul 2 de pe ordinea de zi, adoptarea proceselor verbale din 23 și 24 ianuarie, Proiectul uh, procesului de verbal al ședinței Comisiei din 23 și 24 ianuarie se regăsește în uh, dosarele dumneavoastră. Acestea sunt ascunse undeva printre uh, documentele uh, numeroase pe care le aveți în fața dumneavoastră. Vă propun uh, să considerăm procesul verbal adoptat atâta timp cât nu vor exista obiecții care să apară pe parcursul ședinței. Cred că toată lumea va fi de acord cu această abordare. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi și anume comunicările președintei. În primul rând, uh, în ceea ce privește interpretarea, avem uh, la dispoziție interpretare pentru următoarele limbi. Franceză, germană, italiană, engleză, greacă, spaniolă, cehă, estonă, maghiară, poloneză, slovenă, bulgară și română. Vă atrag de asemenea atenția că această întâlnire, ca întotdeauna, este transmisă live pe internet. De asemenea, vă anunț că deciziile coordonatorilor din 22 martie 2017, care v-au fost transmise pe e-mail pe 24 martie, vor fi uh, tratate ca fiind adoptate în mod oficial, dacă până pe uh, 28 martie nu uh, sunt uh, înaintate obiecții, ceea ce nu s-a întâmplat, așadar deciziile coordonatorilor au fost adoptate în uh, forma respectivă. Și înainte să ajungem la vot, domnul Gramaticachis m-a rugat să intervină scurt pentru a vă atrage atenția cu privire la o, un eveniment interesant și foarte frumos. Așadar, Gheorghios, te rog să iei cuvântul, să, să fii succint. Îți dau cuvântul. Mulțumesc mult, doamnă președintă. Ați spus într-adevăr că este un eveniment plăcut. Aș dori să, vă, să le aduc aminte colegilor că pe 3 mai, într-o miercuri, se va organiza un eveniment denumit Trilogia Civilizației Grecești. La 12 jumate va fi ținut un discurs din partea unui profesor pe tema științelor umaniste grecești și efectul lor asupra civilizației europene. Apoi, seara va avea loc un moment muzical cu Orchestra Națională. Vă aștept pe toți cu drag la acele evenimente. Mulțumesc pentru comunicarea pe care ne-ați făcut-o și de asemenea pentru organizarea acestui eveniment uh, deosebit pe care îl găzduim aici la Parlament. Trecem acum uh, la vot. După cum puteți observa, avem uh, multe voturi, avem un uh, tank mare de hârtie în fața noastră. Lista de vot este stufoasă. Proiectul de raport privind revizuirea directivei audiovizuale a fost redactat de Sabine Ferhaien și Proiectul a fost uh, prezentat pe 26 septembrie, deadline pentru amendamente a fost 19 octombrie 2016. Au fost înaintate 950 de amendamente din partea comisiei noastre, împreună cu avizele din partea Envi, Incolibe și Jurii uh, a rezultat uh, un total de aproximativ 1400 de amendamente, ceea ce ne lasă să înțelegem că această propunere legislativă este foarte interesantă pentru toată lumea. Trebuie să vă spun că am beneficiat de un sprijin deosebit din partea lui Ștefanie Viazoli și a Francescai Margaroli, fără ajutorul cărora toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile. Așadar, le mulțumesc cu această ocazie lui Stephanie, care a reușit să realizeze uh, lucruri aproape neomenești în ultimele luni. Așadar, îi mulțumesc foarte mult pentru munca sa. A fost o treabă excelentă și cred că vorbesc în numele nostru al tuturor uh, atunci când îi mulțumesc pentru eforturile depuse și pentru rezultatele grozave pe care le-a obținut. Așadar, mulțumesc încă o dată. Doresc de asemenea să mulțumesc și tuturor raportorilor din umbră și de asemenea tuturor asistenților care au contribuit, dar și uh, celor doi asistenți ai noștri Catarina von Mangold și Tino Cunard, care de asemenea au pus osul la treabă și uh, da, le mulțumesc și lor. Au fost discuții controversate și la întâlnirile raportorilor din umbră, dar cred că în final am reușit să obținem compromisuri bune. Îi voi da cu cuvântul doamnei Sabine Verhaien uh, și apoi propun să trecem la vot. Sabine, te rog. Da, mulțumesc și eu. Uh, în primul rând, secretariatului și uh, Ștefaniei Biazoli. Mulțumesc de asemenea tuturor celor care au uh, lucrat împreună cu noi, Tino, Catarina, care într-adevăr au depus eforturi foarte mari, dar toată lumea a contribuit în mod semnificativ. Cred că în ceea ce privește redactarea acestui uh, rezultat pe care îl supunem la vot, deci această propunere a noastră, și în ceea ce privește compromisurile, am lucrat cu toții foarte bine. Este o activitate transparentă care a avut loc, au avut loc audieri, am discutat cu toate părțile interesante. A fost un proces deschis și transparent pe care l-am inițiat pentru că este un complex tematic foarte stufos, iar interesele au mers în multe direcții. Grupurile politice aveau perspective diferite, iar găsirea compromisurilor nu a fost întotdeauna facilă. Am avut nevoie de mult timp pentru a ajunge la compromisuri sau am amânat voturile de mai multe ori, însă mă bucur că astăzi uh, reușim să votăm la timp înainte să se ia decizia la Consiliu. Pentru că noi suntem uh, comisia competentă pe fond și este important să facem acest lucru. Am investit multe eforturi, am muncit mult în ceea ce privește echilibrarea poziției din acest raport. Sunt mulți care plâng, sunt alții care râd, însă de toate părțile există compromisuri care trebuie făcute. Nu reușești întotdeauna să-ți impui 100% punctul de vedere. Asta înseamnă un compromis. Însă, cred că, ținând cont de interesele extreme care existau de diferitele părți, am reușit să obținem un compromis bun. Le mulțumesc tuturor celor care au participat uh, de-a lungul timpului și sper să avem un rezultat bun în final. Președinta, mulțumesc. Trecem acum la vot. Voi încerca să trecem foarte rapid prin vot, dar voi fi cât se poate de atentă și de meticuloasă. Așadar, s-ar putea ca pe aici, pe acolo, să dureze un pic mai mult până când uh, vom găsi votul corespunzător în dosar, pentru că s-ar putea din când în când să sărim anumite pagini până ajungem la punctul cu privire la care votăm. Vom încerca însă să lucrăm împreună într-un mod eficient. Foarte rar se întâmplă ca Comisia Culturală să aibă de-a face cu un astfel de vot mamut. Trec așadar la amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, să adoptă. Amendamentul 349 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 355. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic cu privire la compromisul 2. A votat toată lumea? Votul se închide. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Nu, îmi cer scuze. 378. Pentru. Împotrivă. Îmi cer scuze. Încă o dată. 378. A găsit toată lumea acest amendament? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 379. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. NV 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 381. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respingem. 382. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 383. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 384. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 390. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 391. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 392. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 394. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 397. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 398. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 400. Pe pagina următoare. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 401. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 403. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 405. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 406. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 407 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 408 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul Aici este vorba despre un amendament orizontal și s-a convenit uh, așa cu reportorul din umbră. Trecem acum la votul cu privire la acest amendament orizontal. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 21 la 9. 409. Amendamentul 409. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 65. Nu, îmi cer scuze, spune președinta. Amendamentul 410. Scuze, Mă mai pierd și eu printre amendamente. 410 așadar, pentru, împotrivă, abțineri, să respingem. Verificăm electronic la 410. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge cu 28 la 2. Compromisul 8. Pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 836. Pentru. El a găsit toată lumea? 836. La noi e la pagina 37. 836. Amendamentul 836. L-ați găsit? Deci, 836 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la compromisul, nu, 837. 837 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 953. Multe pagini între. 953. aștept până se oprește foșnitul foilor. Acesta va fi un semn că toată lumea a găsit uh, amendamentul. 953. L-ați găsit cu toții? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 954. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 955 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 956 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 958 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Jurii 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. IMCO 84 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 957 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. IMCO 85 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 960 pentru. Împotrivă. Abțineri Cred că trebuie să verificăm electronic. 960. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 959 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 961 și jurii 56 pentru, împotrivă, abțineri. Nu am putut să-mi dau seama, așadar trebuie să verificăm. Uh, votul este deschis. Votul este închis. 23 pentru 7 împotrivă se adoptă. Trecem la compromisul 11. E aici jos. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 964 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 14. 13, îmi cer scuze, 13. Ba nu, 14 se corectează președinta. Era corect, 14. Da, sunt uh, mai multe pagini pe care trebuie să le sărim, dar votăm cu privire la compromisul 14. L-a găsit toată lumea? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 16.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 Ich habe ihn gefunden. Hai că l-am găsit. Lipsea un bilețel. Compromisul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 679. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la compromisul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 425. Yeah. 425. 425. L-a găsit toată lumea? Pentru? Nu? Mai așteptăm atunci puțin. SND-ul nu l-a găsit. Deci, 425. L-ați găsit, da? Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 36. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la amendamentul 68 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. Zwei fehlen noch. Änderungsantrag 68 sind wir. Amendamentul 68. Cu privire la acesta votăm. Geschlossen? Votul este închis. Să respingem. Amendamentul 618. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să respingem. 619 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 39. La mine este pe pagina imediat următoare, deci foarte aproape. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Verificăm electronic. Geschlossen. Votul este închis. Se respinge 19 la 11. Trecem la amendamentul 430. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 431. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 437. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 438. Nu, îmi cer scuze, spune președinta, acesta era identic cu cel anterior. 436 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 440 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la 457. Cam două pagini mai departe. L-a găsit toată lumea. 457. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 459 și 456 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 460 uh, a fost retras, 461 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul Amendamentul 63. Din nou, sunt câteva pagini uh, pe care trebuie să le sărim și ajungem la amendamentul 63. Änderungsantrag 63. Amendamentul 63. L-a găsit toată lumea? Bun. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 566. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 567 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 24. Iarăși sărim câteva pagini. Încă o dată, compromisul 24 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 719. L-ați găsit? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 749. L-a găsit toată lumea? Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 750 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 751 și IMCO 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 757 este pe aceeași pagină, cel puțin în lista mea de vot. Și 763 și IMCO 76 votăm împreună pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 761 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 759 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 764 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 760 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 765 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 762 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 767 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 768 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 769 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 758 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 770 pentru, împotrivă, abțineri, să respinge. 771 pentru, împotrivă, abțineri, să respinge. 772 pentru, împotrivă, abțineri, să respinge. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 sind wieder ein paar Seiten dazwischen. Compromis. Compromisul 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 1034. Deci, 1034. A găsit toată lumea acest compromis. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1035. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1037. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1036. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1038. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. NV39, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1039, pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica electronic. 1039, verificăm electronic. Abstimmung ist eröffnet. Votul este deschis. Votul este închis. 15 pentru, 15 împotrivă. Să respingem. 1040. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 94. Pentru. O secundă, spune doamna președinte. Îmi cer scuze. De la 1040, pentru că a fost adoptat, trecem la 1043. O pagină mai încolo. Deci, 1043. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1044. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem acum la considerente. Compromisul 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 113. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 114 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. IMCO 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 115 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 121. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 40. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 42. Două, cam două pagini mai încolo. A găsit toată lumea? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 44. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la IMCO 36. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 336. Păi nu! Mergem la amendamentul 143. 143. Pentru. 143. L-ați găsit? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 144. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 146. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Libe 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 98. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. Geschlossen? Închis. Se respinge 16 la 14. Libe 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 45. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Envi 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 151. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Jurii 7 și amendamentul 152. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 153. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. IMCO 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 154, 155 și NV10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Votăm uh, electronic. Verificăm electronic. Geschlossen? Votul este închis. se respinge cu o majoritate de 18 la 12. 156. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100, 159. Pe pagina imediat următoare. Pentru. Împotrivă. Abțineri. să respingem. 160. Pentru. Împotrivă. Abțineri. să respingem. 161. Pentru. Împotrivă. Abțineri. să respingem. 162. Pentru. Împotrivă. Abțineri. să respingem. nv 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. să respingem. 164. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 165. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 166. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 167. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 177. Cam două pagini mai încolo. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 182 și 183, pentru că sunt identice. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 185. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Jurii 10 și 184. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că este un rezultat foarte strâns, așadar vom verifica electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se pare că nu era așa un rezultat strâns. Se adoptă cât se poate de clar. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13. Și acesta este identic cu 194. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 198. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 199, IMCO 17 și Juri 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 200. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 201. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 202. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 203. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 205. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 222. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 21. Câteva pagini mai încolo. IMCO 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 236. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 237 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 243. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se, re, se respinge. Verificăm electronic, dacă doriți. Votul este deschis. 243 este amendamentul cu privire la care votăm. Mai lipsește un vot. Votul este închis. Votul este așadar închis acum. 22 împotrivă, 7 pentru, se respinge cât se poate de clar. Și trecem. De fapt, era 244 și IMCO 23 erau identice cu 243, așadar trecem la 245. Pentru. Împotrivă. Abțineri. să respingem. 246, 247 și IMCO 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. să respingem. 248. Pentru. Împotrivă. Abțineri. să respingem. IMCO 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 250. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 251. Pentru. Împotrivă. 251. Încă o dată. 251. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 249 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 202, 252 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 253 și IMCO 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 254 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 255 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Libe 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 27 pentru. Nu, îmi cer scuze, trecem la compromisul, compromisul 54, spune doamna președinte. Deci, compromisul 54 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Libe 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la jurii 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 264. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 266. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Libe 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu mi este clar care este rezultatul, așadar verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 16 pentru 14 împotrivă. Trecem la 278. pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 273 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 275 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 280. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 281. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 282. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 283. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 284. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 285 și libe 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 298. ...298 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Îmi cer scuze, se respinge, spune doamna președinte. 299 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Libe 16 a fost identic cu 299, de aceea trecem acum la 303. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 301. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 300. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Libe 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bun. Probabil că rezultatul este invers, așadar verificăm electronic, liber 17, votul este deschis. Deci, <laughs> îmi cer scuze, am început să obosesc și eu. Votul este închis. Se respinge 18 la 10. NV 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bun, verificăm electronic la MV17. Votul este deschis. Votul este închis. 19 la 10 se respinge. Câteodată observi bine majoritățile. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri? Nici aici nu mi este clar rezultatul, așadar verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge cu majoritate de 15 la 14. 302 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 305 și Libe 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nici aici nu mi este clar și asta trebuie să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. 16 la 13. să respingem. IMCO 30 pentru, împotrivă, abțineri, să respinge. 306 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 310 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 311 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 307. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 31. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Libe 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 312 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la libe 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 318. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 321. și Libe 25, pentru că cele două sunt identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 323. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 324. Pentru, nu, IMCO 33 se corectează președinta, IMCO 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe, nu, compromisul 57, corect, 57, pagina următoare. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 338. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Libe 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 340. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Libe 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 341. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. IMCO 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 342. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 343 și libe 30 pentru, împotrivă, abțineri, să respinge. 344 pentru, împotrivă, abțineri, să respinge. 345 pentru, împotrivă, 345. Repet. Pentru. Împotrivă. Abțineri. să respinge. 346 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Libe 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 347 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 348 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și trecem acum la la trimiteri. 102 și MV1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Libe 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 99 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și cu aceasta am reușit să ajungem la votul final. Vom vota electronic și votul este deschis. Este un vot prin apel nominal. Votul este deschis. 17 pentru, 9 împotrivă, 4 abțineri. Raportul a fost adoptat. Vă mulțumesc și mai avem un al doilea vot și acesta va fi un, rol, un vot prin apel nominal. Ob wir das Mandat zu den... Facem un vot uh, prin apel nominal ca să avem uh, un mandat pentru negocierile cu Consiliul și cu Comisia în virtutea regulii 69C. Am deschis votul. Ich schließe die Abstimmung. S-a închis votul. Se adoptă cu 18 pentru, 9 împotrivă, 3 abțineri. Se acordă așadar mandatul pentru negocieri. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați colaborat foarte bine de-a lungul acestui vot foarte mare, foarte dificil. Iată că în cele din urmă am reușit să ajungem la un bun sfârșit. Următorul vot va fi mult mai simplu, vă promit. Mulțumesc încă o dată, Stefanie. So, Wir haben noch eine weitere mai avem încă un vot astăzi. Nu va dura atât de mult acest vot. Este vorba de un proiect de aviz Doamnelor și domnilor, atenție vă rog, cei care doriți să părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște, noi dorim să ne continuăm munca. Trecem așadar la adoptarea proiectului de aviz pentru modificarea directivei 2006-112 per EC în ceea ce privește cotele taxei pe valoare adăugată aplicate cărților, ziarelor și periodicelor. Totul e bine când se termină cu bine, nu-i așa? Poate că ar trebui să-i dau cuvântul raportorului ca să vedem dacă dorește să comenteze. Se pare că nu dorește să mai spună nimic, trecem direct la vot. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul... Acum uh, trecem la amendamentul 1. Nu, trebuie să trecem la 6, spune președinte. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la votul final. Vot prin apel nominal, vot electronic, s-a deschis votul. Am închis votul. Iată, vot unanim pentru. Felicitări! Wir machen mal zwei Minuten Pause. Vom face o pauză de două minuțele ca să ne învigorăm puțin. Știu că a durat mult votul. Revenim în curând. Stimați colegi, cred că va trebui să continuăm ședința noastră. Ja, ich würde gerne mit unserer Sitzung Doamnelor și domnilor, stimați colegi, haideți să continuăm ședința. Pentru început, aș dori să le urez bun venit uh, musafirilor noștri. Avem 10 musafiri, 10 studenți de la Școala Națională Franceză pentru Agricultură. Sper că am tradus bine, spune doamna președintă, titlul acestei instituții de învățământ. Nu știu dacă ați fost în sală în momentul în care am organizat votul, poate ați sosit ceva mai târziu. Dar în orice caz sper că ceea ce urmează să discutăm acum vi se va părea interesant. Și sper că vă va lăsa o impresie pozitivă asupra Parlamentului European despre care să povestiți chiar și acasă. Trecem așadar la punctul 6 de pe ordinea de zi. Aici vom analiza un proiect de raport cu privire la învățământul universitar complementar și la distanță ca parte a strategiei europene de învățare pe tot parcursul vieții. Este parte dintr-un pachet mai mare pentru aptitudini, un pachet pe care l-a înaintat Comisia. Raportorul aici este domnul Milan Sver și aș dori să îi dau cuvântul în așa fel încât să ne prezinte raportul său. Proiectul pe, um, termenul pentru amendamente este 4 mai, ora 2 după masa, ora 14. Votul se va organiza pe 21 iunie. Vom primi un aviz de la Comisia FEM. Îi dau cuvântul domnului Zver. Stimați colegi, am redactat acest proiect de raport pe tema învățământului superior complementar și la distanță ca parte a strategiei europene de învățare pe tot parcursul vieții. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc, să mulțumesc colegilor din PPE pentru efortul lor. De asemenea, aș dori să le mulțumesc tuturor experților care au participat la audierea publică din luna ianuarie. Audierea respectivă a fost esențială pentru redactarea acestui proiect de raport. Proiectul conține câteva piste de pornire pe care le-am putea urma în așa fel încât să dezvoltăm cum trebuie învățământul la distanță și complementar. Dacă aveți comentarii, dacă aveți amendamente, vă stau la dispoziție ca să le analizez. În Europa, sistemele clasice de învățământ superior au fost îmbunătățite și prin învățarea pe tot parcursul vieții. Învățarea pe tot parcursul vieții se bazează pe faptul că, la ora actuală, trăim într-o societate foarte tehnologizată și cu foarte multe riscuri. Asta înseamnă că trebuie să învățăm constant, în mod formal, în mod neformal sau ocazional. Nu numai la locul de muncă, ci și acasă. Trebuie să învățăm tot timpul. Este un lucru important pentru toată lumea. Sistemele de învățământ trebuie să se adapteze unor noi circumstanțe. Accesul prost la învățământ poate duce și la scăderea competitivității forței de muncă. Poate duce de asemenea și la probleme acasă. Poate duce și la excluziunea socială sau la radicalizarea violentă a tinerilor. Tinerii sunt grupul cel mai vulnerabil aici. accesul mai ușor la educație, la învățământ, trebuie să fie standard peste tot. De aceea, învățarea pe întreg parcursul vieții este atât de importantă în domeniul furnizării de învățământ. De asemenea, trebuie reduse costurile învățământului. Învățarea pe tot parcursul vieții poate fi mai eficientă pentru că exclude costurile clasice ale învățământului. Sunt sigur că noile metode de învățare pe tot parcursul vieții ne vor permite să facem față provocărilor moderne, printre care șomajul mult prea mare, încă mult prea mare. În 10 ani, aproape jumătate din noile locuri de muncă create vor fi joburi complet noi, care vor cere calificări noi. Mai mult de jumătate din uh, locurile de muncă ce vor fi create în viitor vor putea fi ocupate doar de personal cu înalte calificări. Universității trebuie să le ofere absolvenților noi aptitudini antreprenoriale și de altă natură, care le vor permite să intre cu succes pe piața forții de muncă. În raportul meu, de asemenea, am uh, subliniat rolul personalizării fiecărui uh, parcurs de învățământ. Fiecare filieră trebuie să se adapteze potențialului studentului. E nevoie de mai multă flexibilitate în așa fel încât să creștem calitatea studiilor și să reducem rata abandonului, care încă este mult prea mare în Europa. Am subliniat și faptul că sunt insuficienți uh, profesori în Europa care, care se folosesc de IT în momentul în care predau. Trebuie să realizăm progrese și în acest domeniu. Este important ca Uniunea Europeană să ne ajute să punem la punct o platformă digitală, o clasă online uniformizată, coerentă, care să ne ajute să facem față provocărilor digitalizării. Astfel vom reuși să furnizăm învățământ de înaltă calitate pentru toată lumea. Mă voi concentra și pe acest lucru în raport. Raportul cere, de asemenea, un sistem de reglementare în toate sistemele de învățământ din statele membre. Un astfel de sistem ar permite funcționarea eficientă a învățământului la distanță. Aici ținem seama și de recunoașterea și acreditarea rezultatelor proceselor de învățământ formal, neformal și ocazional. De asemenea, cred că trebuie să se facă o conexiune între sistemele educaționale din statele membre. Mai ales când este vorba de studiile mai practice. învățământul la distanță, în cadrul Erasmus Plus, trebuie să fie și el uh, analizat ca posibilă cale de progres pe viitor. Statele membre trebuie să aibă abordare cuprinzătoare asupra educației. Ce înseamnă acest lucru? Instituțiile de învățământ ar trebui să se adapteze schimbărilor de pe piața forței de muncă. Noi trebuie să furnizăm de asemenea și o formare continuă a formatorilor, a profesorilor. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept cu mare interes amenamentele și comentariile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule Zver. Acum aș dori să dau cuvântul raportorilor din umbra. Fiecare are trei minute la dispoziție. Începem cu domnul Nekov. Stimați colegi, uh, în primul rând aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru un uh, proiect foarte bun. Am câteva comentarii. În ceea ce privește învățământul la distanță și legătura dintre învățământ, educație și piața forței de muncă, Aș avea un comentariu. Învățământul la distanță este esențial pentru persoanele din zonele rurale. De aceea, învățământul la distanță este un instrument esențial, de aceea este important să fie ușor și accesul la învățământul la distanță. Pentru că astfel tinerii se vor putea adapta mai ușor cerințelor. Am patru elemente pe care doresc să mă concentrez ca raportor din umbră. În primul rând, strategiile naționale pentru încurajarea aptitudinilor digitale. Aceste strategii ar trebui să se concentreze mult mai explicit pe rolul profesorului, inclusiv în cadrul învățământului la distanță. Școlile și universitățile europene au nevoie de profesori mai buni, care să poată utiliza noile tehnologii. În al doilea rând, după cum a spus pe, pe bună dreptate domnul raportor, doar 25% din studenții din Europa au profesori cu competențe digitale. Formarea profesorilor a avut foarte mult de suferit în urma crizei financiare. Acum însă a sosit momentul să abordăm această problemă. E nevoie de mai multe fonduri, e nevoie de mai multe măsuri prin care să creștem atractivitatea jobului de profesor profesorii în zonele cu densitate mică a populației ar trebui să primească anumite facilități. Învățarea la distanță ar putea fi o bună opțiune în acest sens. Un al treilea comentariu, învățarea la distanță ar putea fi de asemenea utilizată pentru a crește aptitudinile sociale fără a aduce atingere echilibrului uh, între viața privată și viața profesională. De ce menționez acest lucru? De cele mai multe, din ce în ce mai mult, adică piața forței de muncă necesită anumite competențe care nu se învață într-o clasă, ci anumite competențe interpersonale. Și al patrulea comentariu, în ceea ce privește personalizarea educației și sistemelor educaționale, adaptarea la noile tehnologii. Da, și acest lucru este important, în opinia mea. În fine, aștept să colaborez cu domnul Zver și cu ceilalți raportori din umbră. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Urmează, urmează domnul Giambaschi. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, tema acestui raport este extrem de importantă. Ideile pe care le-a furnizat raportorul alături de ideile noastre, vor forma o bună bază de discuții și astfel vom putea să comunicăm mai bine cu Comisia Europeană. Societatea în care trăim, mediul în care trăim, se schimbă în mod dinamic și trebuie să ne adaptăm. Raportul domnului Sver este foarte detaliat. El ne furnizează câteve, câteva idei foarte importante pentru dezvoltarea universităților și școlilor, în așa fel încât ele să se poată adapta provocărilor tehnologiei. E nevoie de cooperare între statele membre, în mod clar, e nevoie de un schimb de bune practici, iar domnul Zver sublinează acest lucru în raportul său. Și eu cred că este necesar să creăm o platformă digitală pe care să se poată face un schimb de bune practici între experți. Pentru mine și pentru grupul politic ECR este extrem de important principiul subsidiarității și sper că acest lucru va ocupa un rol uh, important în raport. Îi vom prezenta câteva idei în acest sens colegului Sver. Calitatea educației este o problemă importantă în multe state membre, însă prin cooperare putem ajunge la rezultatul scontat. Avem nevoie, într-adevăr, de un cadru de reglementare general, după cum a spus uh, colegul. Ei bine, eu cred că nu. Tradițiile și culturile statelor membre sunt foarte diferite, mult prea diferite pentru un cadru general. Nu cred că putem reglementa culturile la nivel european. Sunt de acord să cooperez cu colegul și vom veni cu comentarii în scris. Mulțumesc mult! Trecem la domnul Chiuciuc, din partea grupului ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, stimați colegi, eu doresc să îl felicit pe domnul Sver pentru munca sa. Sunt convins că prin abordarea acestor probleme putem uh, face față mai multor probleme cu care se confruntă Uniunea Europeană, șomajul mare în rândul tinerilor, probleme cu aptitudinile și abandonul școlar timpuriu. Metodele acestea de educat, de învățământ, ne pot ajuta să facilităm o educație inclusivă pentru toată lumea. Sunt de acord cu raportorul cum că e nevoie de învățare pe tot parcursul vieții în, în societatea noastră dinamică și tehnologizată. De aceea, învățarea la distanță este o soluție flexibilă pentru acces la învățământ. Învățarea la distanță este esențială mai ales pentru persoanele cu nevoi speciale și cu, pentru alte grupuri vulnerabile sau uh, grupuri de persoane care trăiesc în zone periferice. E nevoie de reguli asemănătoare ca în cazul învățământului la zi, dar cu anumiți indicatori și anumite aspecte adaptate. Aș fi dorit să ne concentrăm mai bine pe provocările care țin de lipsa fondurilor, de exemplu și pe lipsă de promovare a învățământului la distanță. E nevoie de niște prevederi legislative mai bune, e nevoie de un sprijin mai consolidat pentru studenți și acest lucru voi insista să le subliniem în raport. E nevoie de noi modele de predare, e nevoie de o mai bună formare a profesorilor, ținând seama de uh, digitalizarea profesiei de uh, profesor. Martina Michels. Mulțumesc. Urmează Martina. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportorul, în ochii noștri, cel puțin, a prezentat un raport foarte interesant pentru care dorim să îi mulțumim. În prealabil, aș dori să subliniez uh, că sigur că există dreptul la învățare pe întreaga durată a vieții, dar, din punctul nostru de vedere, nu ar trebui să existe un mod de adaptare care să apară uh, de aici și care să uh, fie un fel de obligație. Sigur că locurile de muncă, unde se cer uh, calificări tot mai multe, sunt de asemenea mai numeroase și este necesar ca oamenii să se formeze și să se califice tot mai mult. Așadar, statele membre au datoria de a cuantifica ofertele de bază și să ofere oferte de formare mai personalizate. De asemenea, trebuie să eliminăm condițiile nesigure. Uh, angajații, așa cum uh, se prevede la punctul 4, ar trebui să se adapteze la aceste incertitudini care apar, însă, din punctul nostru de vedere, nu ar trebui să se ajungă la o competitivitate precară pe piața muncii din această cauză, la care cei care învață trebuie să se adapteze, ci, din punctul nostru de vedere, ar trebui ca uh, Uh, cerințele în schimbare și cunoștințele uh, în schimbare să fie vizate aici, modificări precum, uh, așa cum s-a spus deja, digitalizarea, e bine, acestea sunt provocările cu care ne confruntăm. Digitalizarea aduce modificări cu sine și ar putea avea sens ca know-how-ul antreprenorial să fie unul mai intens. Însă, aici nu este vorba despre o calificare care se referă strict la un tip al uh, autocomercializării al forței de muncă. Nu ar trebui să existe această tendință pe care am constatat-o. Deci trebuie să subliniem acest lucru. Iar în ceea ce privește aspectele și provocările structurale și financiare, mi se pare bine că formarea este privită ca o investiție pe termen lung toate studiile uh, în domeniul formării ne spun însă că putem să investim oricât în uh, formare și pregătire continuă dacă bazele în educația uh, din copilărie lipsește. Deci trebuie să ne gândim și la aceste aspecte și nu ar trebui să pierdem din vedere educația timpurie. Noi, în ceea ce privește finanțarea formării și a studiilor superioare, trebuie să ne uităm la structura de finanțare a întregii educații pentru că schimbul uh, european cu privire la cele mai uh, de succes structuri are sens numai în acest context. Și numai în felul acesta, cerințele pe care le-ați format dumneavoastră, domnule raportor, sunt eficiente. Președinta, mulțumesc, Helga Trippel. Yeah, thank you. Uh, on the question... Mulțumesc. Uh, în legătură, cu, chestiunea politică despre care să vorbim, cred că învățarea permanentă pe durata întreaga vieții întotdeauna o chestiune de echilibru între nevoile de a fi cât mai ocupabil, iar pe de altă parte e vorba și de o îmbogățire personală, posibilități de a face față schimbărilor. Prin urmare, nu cred că e ceva unidimensional, pentru că e întotdeauna în această structură duală. Prin urmare, în general, salut salut că avem această posibilitate de a da mai multe posibilități persoanelor de vârste diferite și aveți perfectă dreptate, important să începem cu copii cât mai mici, pentru că asta e baza pentru tot ce urmează. Dacă mă gândesc la audierile pe care le-am avut, e interesant să vedem chiar când discutăm cu universitari că ei spun să avem posibilități speciale de educație la distanță sau permanentă la nivel universitar, mai ales pentru tineri care sunt oarecum dezavantajați, le dă mai multe posibilități când există aceste posibilități de învățare la distanță în situații informale, cu posibilități suplimentare să-și dezvolte propriile capacități și idei ce vor să realizeze. <clears throat> și pentru mine a fost important să văd mai ales în ce privește viața în familie și pentru femei, e foarte important să existe aceste posibilități cu învățare la distanță, posibilitatea de a se reconecta și a descoperi ce vor cu adevărat să facă. Și a fost de asemenea clar că, în special pentru refugiați și migranți, învățarea la distanță, aceste posibilități sunt de importanță deosebită. Și ne vom concentra pe aceste aspecte în continuarea activității noastre. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc. Alte două solicitări de intervenție. Câte două minute fiecare. Julie Ornel și Cristina. Julie, mai întâi, mulțumesc. Sunt foarte angajată în acest domeniu al învățării pe întreaga durată a vieții, de o importanță deosebită în societatea modernă, dar să nu fie vorba doar despre locuri de muncă dacă nu ne gândim decât la pregătirea oamenilor să se integreze într-o mașinerie care să creeze mai mulți bani. Nu cred că despre asta e vorba în învățare. Trebuie să vegem că sprijinim învățarea de dragul învățării. Să ne asigurăm că avem o abordare inclusivă că există acces pentru femei, pentru grupuri marginalizate, pentru persoane în vârstă. Vreau să vă spun ceva despre tatăl meu. După ce a ieșit la pensie, a fost cadru didactic și a construit un computer și cred că acum se pricepe mai bine la calculatoare decât mine. Și când el a fost în vizită acum câteva luni, se abonase la un curs online să învață cum să construiască un robot are peste 80 de ani și nu face asta pentru că va primi vreun loc de muncă, nu. Deci e important să recunoaștem că din leagă și până la cimitir învățarea importantă să fie un mediu care să ne dea acces, care are un rol cheie și vreau să vă spun aici că mă interesează foarte mult conceptul alfabetizării ocupaționale pe lângă cea digitală E un concept care se poate aplica tuturor, indiferent de vârstă, gen, capacități, abilități, ce face să ne gândim cum să ne petrecem timpul cu demnitate, cu cât mai multă calitate, să fie în avantajul și beneficiul societății. Președinta, mulțumesc. Cristina Libarska. Mulțumesc. În primul rând, vreau să-l felicit pe raportor pentru munca depusă. Proiectul de raport este excelent. Sunt două aspecte legate de învățarea la distanță. Două aspecte ale acestui fenomen cu învățarea la distanță. Le-am spus colegilor de mai multe ori că trăim într-o perioadă de schimbare permanentă și poți să obții un, o diplomă mai ușor decât oricând și din acest motiv cred trebuie să menținem anumite valori, mai ales când încercăm să ne îmbunătățim abilitățile. Și al doilea aspect la care s-a referit și Julie Warden, și anume șansa și ocazia de a face ceva pentru a te autoperfecționa, pentru a avea un scop în viață. Învățarea la distanță ne dă posibilitatea să ne dăm seama ce ne pasionează și sunt de acord cu colegii că excesul de reglementare nu va promova neapărat uh, cu succes măsura distanță, dar fără îndoială trebuie să dăm niște stimulente pentru Uniunea Europeană, genul de condiții și cerințe adecvate pentru că această educație să se dezvolte. Și un alt aspect, învățarea la distanță, e foarte bună pentru că promovează educația interdisciplinară. Persoane cu uh, formații diferite se pot integra și ajută să se creeze diverse direcții de studiu și forme de învățământ internațional, pentru că e un schimb de cunoștințe cu alte țări, de experiențe și e o formă de învățământ care te îmbogățește. E foarte important. Președinta, mulțumesc. Acum o să invit uh, pe doamna Emerson din partea comisiei. Nu știu dacă vrea să spună ce. Mai e în sală? Da, mai e în sală. Atunci poate să ia cuvântul. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru proiectul de raport pe care îl salutăm. Corespunde cu ce face Comisia Europeană în acest domeniu și cu recomandările care vor figura în comunicarea privind modernizarea învățământului pe care ne așteptăm să le publicăm pe 24 mai. Câteva observații concrete. Suntem atât totul de acord că e foarte important pentru facilitarea învățării permanente și incluziunii sociale, în sensul cel mai larg, inclusiv vârstnicii, oamenii cu dizabilități, refugiații, unde vedem niște abordări foarte novatoare de integrare și oamenii care locuiesc la țară. Suntem de asemenea de acord că învățământul la distanță e foarte important și aduce o contribuție deosebită la dezvoltarea de abilități pentru mediul globalizat de înaltă tehnologie. Salutăm de asemenea comentariile legate de importanța dezvoltării personale, că nu, e totul, nu se reduce totul la locuri de muncă. Avem nevoie și de asta în agenda noastră. Să vedem modul în care învățământul la distanță sau permanent contribuie la viața personală oamenilor, la capacitatea lor de a funcționa în societate, de a le da sentimentul apartenenței ca cetățeni abordarea individualizată care poate reduce abandonul și trimitere la formarea formatorilor, a cadrelor didactice, unde e nevoie de inovație care apoi se traduce și la educație în forme mai tradiționale. Salutăm ultima trimitere făcută la abordarea interdisciplinară, un alt domeniu în care învățământul online e adesea linia întâi spre o desfie de învățământul tradițional în campus. Iată de ce comisia de părere că e foarte important să nu fie văzut ca <clears throat> ceva de mâna a doua, ci să fie o prima opțiune și o prima alegere pentru oameni, dacă li se potrivește. Pe scurt, în legătură cu recomandările la nivel european, E o trimitere la crearea unei platforme online. Recent, Comisia a relansat Open Education Europa și vom continua să o dezvoltăm pentru a încerca să fie cât mai prietenoasă față de utilizator, cât mai inovatoare pentru cei care se implică în învățământul la distanță, să facă schimb de idei. Salutăm trimiterile la eTwinning uh, Education Gateway și începește cooperarea și punele practice, organizăm o întâlnire a statelor membre, activități de învățare interpares. A fost o astfel de reuniune în ianuarie cu la învățarea la distanță, la predare și vom continua pe parcursul acestei președinții. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Domnul Zver dorește să intervină din nou. Mulțumesc, doamna președinte. Le mulțumesc tuturor celor care au intervenit în această discuție. Se pare că e o chestiune foarte favorabilă învățământ. Iată de ce m-am bucurat foarte mult să pot să redactez acest raport. Învățământul superior, complementar și învățământul la distanță pot să aduc o contribuție la învățământul de înaltă calitate, eficient și mai accesibil pentru toți. Consider că ambele domenii pot să contribuie la atingerea acestor obiective și transpunerea lor în practică. Să reacționez la ce am auzit în cursul discuției. Vrem cu toții ca tinerii să rămână la țară Și după cum au sugerat unii colegi din Comisia de Cultură, acesta e o cale, nu neapărat și singura, să se asigure că în statele membre se creează condiții propice la țară, ca tinerii să rămână acolo, să aibă un nivel de trai ridicat cu acces la învățământ. E o abordare intersectorială pentru ca proiectul să se adopte. Dacă, de exemplu, tinerii nu găsesc ceea ce doresc acolo, nu e neapărat ceva rău pentru viitor. Uh, o spletni... Eu oricum sunt această părere. Ne-am referit și la o platformă online și la cadrul de reglementare general. Când a vorbit despre asta, n-am vrut să spun că Uniunea Europeană să adopte toată legislația europeană care să fie un cadru legal uh, complet pentru învățământul la distanță. Nu. Eu m-am referit doar la un stimul lent pentru ca statele membre să-și pregătească propriile cadre legale comparabile, deci nu sunt în favoarea armonizării, ci mai mult a unor structuri comparabile. Știm cu toții că <clears throat> învățământul e o competență exclusivă a statelor membre, dar Uniunea Europeană a elaborat unele instrumente care ajută statele membre deci Uniunea Europeană a da de ajutor statelor membre și nu s-ar amesteca în treburile lor. Am menționat cadrul european de calificări, care e o poveste de reușită, fără de care astăzi n-am putea compara aceste diverse cadre de calificări din Europa. Și ultimul răspuns. Suntem de acord cu toți cei care au spus că piața, nu poate să definească educația, nu poate să fie singurul indicator pentru dezvoltarea învățământului, dar nu poate fi nici scăpată cu totul din vedere, pentru că știm cu toții că economia, industria au și el un anumit impact asupra programei de învățământ și ce se întâmplă în sala de clasă. Uneori, în sala de clasă, Nu se știe prea bine ce se întâmplă pe piața muncii. Asta înseamnă și că elevii sau studenții nu acumulează doar abilități profesionale, ci și personale cu care să funcționeze bine în viață. Vă mulțumesc pentru discuție, aștept amendamentele și sper că acest proiect de raport va fie un proiect excelent în cele din urmă. Vielen herzlichen Dank. Mulțumesc. Termenul de înaintare a amendamentelor este 4 mai, ora 14. Vă doresc uh, dumneavoastră și raportorilor din umbră să lucrați bine și cu siguranță vom obține un rezultat pozitiv. Vă mulțumesc! Ne revedem cu toții astăzi de după amiază la ora 15. Avem o reuniune comună împreună cu Comisia de Control Bugetar cu privire la subiectul Euronews. Coordonatorii uh, se întâlnesc la ora 11, așadar până atunci facem o pauză și la ora 11 continuăm cu lucrările coordonatorilor.